Bitte nehmen Sie Platz. să loc. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, procesul verbal a fost adoptat.